dezvoltare nu este suficient abordată în comunicarea Comisiei. Se vorbește mult despre competitivitate, despre uh, fermieri europeni, despre schimbarea climatică, dar mai puțin despre dezvoltare. Iată concluziile pe agricultură și în ce privește ajutoarele agricole. Recomandările noastre sunt destul de logice, având în vedere cele spuse, întărirea părții dezvoltare în cadrul politicii agricole comune, deci a dezbaterii aferente, abolirea um, uh, restituirilor la export și în momentul în care, într-adevăr, se pun bazele noi politici agricole comune, să se facă mai mult pentru a vedea impactul eventualelor ajutoare asupra dezvoltării. Ceea ce privește schimbarea climatică acum, și aici sunt părți pozitive și negative identificate. Ce privește părțile pozitive, avem mai, o mai mare integrare a aspectului schimbări climatice la nivelul tuturor politicilor UE. Am văzut o serie de documente Uh, care reflectă acest lucru, l-am citat în studiul nostru și, într-adevăr, există o cooperare, dezvoltare, schimbare climatică, de exemplu, în cadrul Alianței privind schimbările uh, climatice globală, GREF, apoi, e vorba de un fond mondial privind energiile regenerabile și eficiența energetică. Tot un aspect pozitiv se referă la faptul că Uniunea Europeană încearcă să uh, reducă efectul propriilor emisii și, în acest sens, are negocieri constructive la nivel mondial uh, și încearcă să îndemne și alte țări să aibă astfel de ținte și obiective constrângătoare. Nu este cazul peste tot. De asemenea, uh, strategia de țară, documentele respective, acolo, la nivelul țărilor membre, am văzut că, deși n-am verificat toate aceste documente, în marea majoritate aspectul schimbarea climatică apare. Dar în ce privește părțile negative, revin la aceleași aspecte. Da, deși s-au făcut progrese pentru a, a integra aspectul schimbare climatică în planificarea de dezvoltare, acest lucru nu este complet uh, vizibil peste tot și nu s-a realizat peste tot. Există o sporire a fondurilor în ceea ce privește uh, aceste eforturi de reducere a efectelor schimbărilor climatice, dar față de nevoile estimate uh, privind aceste fonduri pe plan internațional și în ceea ce privește eforturile pe care trebuie să le facă Uniunea Europeană în acest sens, se pare că nu suntem nici pe departe la nivelul scontat. Apoi, problema tot cu finanțarea, finanțarea insuficientă, cel puțin nu, așa, nu în măsura în care s-a dorit, în ceea ce privește acele fonduri care merg direct sau prin intermediul organizațiilor internaționale, cum ar fi Banca Mondială. Mă refer la finanțarea unor proiecte mari, uh, cum ar fi uh, acele centrale pe bază de cărbune din Africa de Sud, etc. Apoi, un aspect care poate nu este apanajul UE, dar care ne interesează și pe noi, anume uh, problema de alocare în cadrul proiectelor de dezvoltare, alocarea fondurilor pe schimbare climatică, de exemplu în Germania. Se pun încă multe întrebări în ceea ce privește acele nu alocări, mă scuzați, ci adaptări și finanțarea acestora, pentru că uh, în anumite țări, în măsura în care uh, nivelul de trai crește, oamenii sunt mai deschiși față aceste proiecte, deci proiectul este mai de succes. Și atunci partea de dezvoltare devine poate mai puțin relevantă. În ceea ce privește schimbările climatice, concluzii, recomandări, promovarea, introducerea acestui aspect în toate strategiile, apoi nevoia de linii orientative de, și directoare în ceea ce privește modul în care uh, se implementează uh, Europe Aid, și caracterul previzibil al acestor finanțări, deci încă o dată finanțări previzibile pe termen lung și în cantitate suficientă și apoi monitorizare, pentru că multe țări nu știu încă ce înseamnă finanțarea pe schimbare climatică, care sunt canalele de finanțare. Deci, mecanismul de finanțare, peisajul finanțării este destul de complex și trebuie să descurci prin aceste hățișuri. În sfârșit, să ne asigurăm că și finanțare care nu este din partea Uniunii Europene este prevăzută prin intermediul mecanismelor internaționale. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc. Acum uh, dau cuvântul membrilor. Domnul Mitchell. Mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă. În primul rând, îmi pare rău pentru că colega noastră nu a putut veni de dimineață, are o altă întâlnire presantă și uh, mi-a cerut să mă scuz în numele ei. Câteva chestiuni interesante. În primul rând, siguranța alimentară. Eu am fost raportor în ce privește regle, regulamentul pe ajutorul alimentar de urgență. Și este frapant faptul că o țară cum ar fi Thailanda, care uh, este grânarul Asiei uh, și exportă uh, foarte multe, multe alimente. Pe de altă parte, în țări cum ar fi Birmania, țări vecine, avem o adevărată foamete. Ce s-a gândit Comisia și alte instituții, ce se preconizează pentru a întări cooperarea regională, pentru a putea integra Thailanda într-o adevărată rețea uh, cu vecinii săi și care, și să, care să poată să se răsfrângă asupra situației în aceste țări. Au existat oare parteneriate sau poate Uniunea Europeană să se implice în astfel de parteneriate regionale, locale, în ceea ce privește comerțul? Există oare intenția de a vedea ce se întâmplă cu ce privește fin- serviciile financiare în aceste țări și telecomunicațiile. Am discutat cu un ministru din Ruanda și care era foarte interesată de aceste servicii financiare care sunt un domeniu insuficient, insuficient dezvoltat în aceste țări. Și apoi tot ce înseamnă Dreptul de proprietate, accesul la proprietate pri privată, oamenii să aibă acces la proprietăți și apoi să devină adevărați investitori. La pagina 21 apare un aspect, dar și la 37 e vorba de politica agricolă comună, iar la 27 se spune că în general avem un, în general un impact negativ al uh, subvențiilor europene la agricultură în țările în curs de dezvoltare. Pe de altă parte, se spune că orice reducere la acestor subvenții trebuie cântărită cu multă grijă. Și nu se vorbește direct despre abolire. Este adevărat că există impact negativ în general. Dar ce înseamnă acest lucru în lumina balanței comerciale? Mi se pare că sunt lucruri care se bat cap în cap în raportul uh, respectiv. Când vorbim despre comerț, v-ați gândit sau vă veți gândi în continuare despre modul în care vom avea aspectele comerciale uh, reflectate în ce privește schimbul de emisii. Cum vor apărea aceste aspecte în politicile dumneavoastră? Vă mulțumesc, prezentarea a fost foarte interesantă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Stați puțin. Trei întrebări. Spune doamna președinte. Doamna Keller. Thank you very much. Thank you very much for this. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru aceste prezentări, au fost foarte interesante și au evidențiat multe probleme pe care le-am mai discutat și înainte. Sunt niște probleme foarte importante în ceea ce privește atingerea obiectivelor noastre, pentru că nu vrem să uh, stricăm ceea ce facem. Raportul dumneavoastră ne arată că, într-adevăr, mai trebuie să facem multe pentru a ne atinge obiectivele. Cred că acum, că avem aceste studii, ar trebui să ne gândim la cum ne vom folosi de rezultatele din aceste studii, cum le vom uh, include în următorul raport și să vedem și cum ne putem folosi în general de aceste rezultate și în ceea ce privește sistemul generalizat de preferințe, unde există deja un aviz în ceea ce privește reformarea acestui sistem. Însă îmi pare rău că nu noi suntem um, comisia care se ocupă de acest raport. Bineînțeles, se ocupă comisia care are de-a face cu comerțul. și cred că trebuie să ținem cont de cele spuse de dumneavoastră atunci când vom redacta acest raport. Ați spus că reformele merg în direcția cea bună. Cred că ar trebui să avem o discuție mai largă în acest sens. se vine deseori cu un argument și anume că va exista mai multă, mai puțină competiție între țările care fac parte din sistemul GSP și țările care fac parte din alte sisteme. Într-un articol se spunea că, de fapt, nu există atât de multă competiție între aceste țări, pentru că acestea fac comerț cu produse foarte diferite. Și atunci argumentul anterior nu mai are niciun fel de bază. În ceea ce privește migrația acum, sunt de acord cu dumneavoastră că există anumite chestiuni uh, foarte spinoase și anume cum să asigurăm coerență în acest, uh, în acest sens. Dacă trebuie să folosim în continuare banii pentru dezvoltare astfel încât să împiedicăm migrația, sper că în procesul de reformarea acestui program tematic care are de-a face cu migrația, în noul cadru, probabil că vom avea șansa de a putea influența acest proces. Este una din temele importante, unde observăm acum că există incoerențe și nu există destulă voință politică pentru schimbare. Agricultura deci Agri face evaluarea impactului acum. Există și cinci studii de caz din Africa care sunt evaluate acum. Cred că este un punct de plecare foarte bun. S-a spus uh, că pacul nu are de-a face nimic cu țările în curs de dezvoltare. Se pare că acum a avut loc o schimbare de gândire. Însă trebuie să fim foarte atenți la rezultatele acestor studii de caz și să vedem cum vor afecta acestea reforma politicii agricole comune. Schimbările climatice. Nu ați vorbit despre biocombustibil, dar Comisia în raportul său dă biocombustibili ca un exemplu pozitiv în ceea ce privește dezvoltarea. Mă întrebam dacă sunteți de acord cu acest lucru. Uh, M-aș așteptat să fie ceva pe partea bună în ceea ce privește coerența politicilor. Și unul, o ultimă întrebare sau remarcă. Ați spus în studiul dumneavoastră că această comisie greșește atunci când spune că produsele agricole ieftine din țările în curs de dezvoltare nu ajută foarte mult. Ați spus că există, de fapt, tarife și în aceste țări pentru asemenea produse. Însă, acele alimente care sunt văzute ca deșeuri în Uniunea Europeană sunt exportate spre Africa. Să ne gândim la o fermă de găini, parțile bune sunt folosite aici, iar celelalte produse, cum ar fi părțile mai puternice, care nu se folosesc în Europa merg spre Africa. Dar acestea oricum vor fi mai ieftine în Africa decât produsele <coughs> care chiar provin din Africa. Și aș dori să știu mai multe și despre asemenea exporturi din agricultură. Vă mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc! Dau cuvântul comisiei acum. Domnul Gremont. Avec votre permission, je... Euh, cu permisiunea dumneavoastră, lucrez cu domnul da, pe care l-ați menționat, așa că o să răspund eu. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Momentul este unul crucial. Acum pregătim uh, raportul pe 2011 privind coerența politicilor de dezvoltare Punctele abordate în raport sunt uh, deosebit de interesante din perspectiva noastră, pentru că de multe ori e vorba de teme pe care noi înșine încercăm să le aducem în discuții și am făcut-o în raportul 2009 și în raportul de lucru al Comisiei privind coerența 2010-2013. Deci subiectul acesta ne preocupă și ne dorim o îmbunătățire permanentă a coerenței. Câteva detalii Bineînțeles că problemele comerciale sunt o adevărată prioritate pentru noi, în special sistemul general de preferințe, lucruri care vor apărea, bineînțeles, în raportul nostru pe care, cum vă spuneam, îl redactăm în acest moment. În ceea ce privește politica agricolă, este adevărat că DG Agri și DG Dezvoltare uh, sunt în curs de a, avea, de a produce un curs comun, un uh, studiu comun, care va fi publicat în, în uh, curând și care va studia în profunzime impactul politicii agricole comune asupra părții de dezvoltare. Vom vedea rezultatele în momentul potrivit. În ceea ce privește imigrația, împreună cu DG Home, ne aplecăm uh, și aici asupra coerenței uh, inițiativelor care vor fi prezentate în toamnă. Cred că funcționarii trec printr-o adevărată uh, schimbare de mentalități în acest sens, pentru că acum ne orientăm foarte mult pe tot ce înseamnă migranți, drepturile migranților și facem o serie de recomandări pentru a încuraja dialogul cu diaspora, tocmai pentru a nu ne centra, focaliza eh, numai pe uh, anumite părți care privesc politica migrației. Apoi, aș dori să vă întreb ce se va întâmpla cu acest raport în continuare, pentru că uh, știți bine că împreună cu chestionarul către statele membre s-a trimis și o scrisoare și noi Sperăm ca tocmai raportul de față să reflecteze prioritățile Parlamentului în materie de coerență. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Je vais donc euh, à présent passer la parole à nos experts. Mulțumesc, o să dau cuvântul expertelor noastre acum. Aș dori să-i dau cuvântul, în primul rând, doamnei Sally Gheran. Um, hopefully I'll... Vă mulțumesc mult pentru întrebări. Sper că Um, voi reuși să răspund la toate, voi răspunde în sens invers la întrebările primite. M-am bucurat foarte mult că am primit următoarea întrebare și anume cum, um, care e efectul subvențiilor agricole în țările în curs de dezvoltare și cum afectează diferitele țări din acest grup. Un lucru pe care am vrut să-l subliniez în uh, raport e următorul. Deși S-a spus că există un impact care dezechilibrează comerțul. S-a spus că acestea totuși vor veni cu niște beneficii nete atât pentru țările în curs de dezvoltare cât și pentru alte țări. Și nu am putut să mai spun acest lucru pentru că timpul meu pe timpul prezentării a fost limitat. Nu cred că există vreun fel de contradicție în raport. Am vrut doar să subliniez faptul că țările în curs de dezvoltare sunt un grup foarte diversificat și vreau să subliniez în raport că aceste că țările acestea sunt cele care beneficiază de pe urma subvențiilor agricole. Subvențiile agricole, de fapt, fac o comparație între țările în curs de dezvoltare, între, uh, între prețurile globale în, cadru, în cazul acestor produse. țările în curs de dezvoltare pot să importe produse la un preț mai mic decât cel global. Deci pot să beneficieze nu doar în ceea ce privește exportul, ci și în ceea ce privește pe consumatori. E important să privim uh, problema nu doar din punct de vedere al exportului, ci trebuie să ținem cont și de consumatorii care trăiesc în țările în curs de dezvoltare. În mai multe studii care au fost indicate, s-a spus că aceștia vor avea de pierdut și că e nevoie de o perioadă de acomodare. Totuși, țările care, despre care s-a spus că sunt cele care au cel mai mult de pierdut sunt acum cele care pot să beneficieze. Și nu vorbim despre cele mai puțin dezvoltate, ci despre cele care se ocupă cu uh, exporturile agricole, de cum ar fi Brazilia, SUA nu o țară în curs de dezvoltare, dar uh, și aceasta va avea de beneficiat dacă se renunță la aceste reguli. Trebuie să spunem că renunțarea la aceste subvenții este de fapt o corecție a pieței, este calea de urmat. Pe termen scurt, țările cele mai puțin dezvoltate vor simți impactul despre care vă vorbeam. în ceea ce privește serviciile financiare și comerțul. Nu cunosc niciun fel de studiu care a, fi, a fost făcut doar în acest sector al serviciilor financiare pentru niște țări specifice, însă este unul din domeniile în care Uniunea Europeană dorește să se implice. Știm că liberalizarea serviciilor e inclusă în cele mai recente acorduri. Există avantaje competitive în ceea ce privește cei care furnizează servicii financiare și alte tipuri de servicii și cu siguranță aceste aspecte vor apărea în acordurile de liber schimb cu diferitele regiuni. În ceea ce privește eroziunea preferențială, e un domeniu pe care l-am menționat în raport, însă nu am avut timp pe timpul prezentării să vorbesc prea mult despre acest aspect este unul din domeniile care afectează felul în care există aceste beneficii în cadrul sistemului GSP. Există mai multe tipuri de acorduri multilaterale comerciale. Există studii care indică următorul fapt. Când limita de preferințe este foarte mică, exportatorii sau importatorii nici măcar nu se mai folosesc de aceste prefer- preferințe. Probabil că există niște reguli foarte stricte în ceea ce privește originea, prețul poate fi prea mare și nu se mai folosesc de ele. Deci atunci când această limită este foarte mică, nu se folosește acest sistem preferențial. With regards to other questions, Okay, so I'll, um, I'll go on with... Voi continua eu cu celelalte întrebări care mi-au fost adresate. Voi începe cu cea legată de alimente, întrebarea domnului Mitchell. Cred că una din întrebările dumneavoastră avut de-a face cu um, Dreptul la proprietate, am discutat despre acest aspect ieri în ceea ce privește terenurile. E singurul domeniu în care pot eu să fac anumite comentarii. Am discutat uh, ieri despre aceste terenuri și că Există o dezbatere în legătură cu acest aspect în ceea ce privește drepturile la proprietate. Acestea pot să facă parte dintr-o strategie antisărăcie, însă e nevoie și de alte politici. Cam mai în acest punct se află acum uh, dezbaterea. Dreptul la proprietate nu e o soluție în ceea ce privește aspectele legate de sărăcie și combaterea acestora. În anumite cazuri poate fi folositoare, dar în altele există alte variante politice care ar putea ajuta mai mult. În ceea ce privește schimbul de emisii, piețele în ceea ce privește carbonul, au existat dezvoltări. Banca Mondială are acum uh, fonduri pentru a ajuta asemenea piețe și asemenea produse în țările în curs de dezvoltare. Dacă pe termen lung va fi bine pentru dezvoltare sau nu va fi bine pentru dezvoltare, cred că această întrebare rămâne încă deschisă Putem observa deja anumite aspecte, unul a fost menționat și ieri și are de-a face și cu întrebarea legată de biocombustibil și creșterea cererii pentru aceștia. Am observat că terenuri au fost uh, luate în proprietate foarte multe terenuri în țările în curs de dezvoltare. Cred că pentru moment evoluția în acest sens nu este una foarte pozitivă. Alte instrumente folosite sunt cele legate de mecanismul de dezvoltare curată, apoi se face o evaluare a durabilității economice și sociale în aceste zone. Piețele pentru carbon, cred că dacă acestea se vor implementa așa cum trebuie, vor exista investițiile de care e nevoie, cred că ar putea fi un domeniu de care ar putea fi, de care ar putea de care ar putea profita țările în curs de dezvoltare. Însă până acum lucrurile nu sunt foarte pozitive. Să trecem la celelalte comentarii. Mă bucur că um, pacul este acum reformat și se ține cont și de impactul asupra dezvoltării. Nu știam acest lucru pe timpul redactării studiului. Cred că este foarte bine. Apoi, în ceea ce privește biocombustibilii și rolul lor în um, coerența politicilor, cred că din nou e un subiect foarte controversat. Foarte multe depind de circumstanțele speciale ale fiecărui caz. Cultivarea la scară largă a biocombustibililor a dus la următoarea situație. Fermierii locali și-au pierdut pământul și, bineînțeles, că acest lucru nu e unul pozitiv în ceea ce privește coerența politicilor. Pe de altă parte, țările ca Brazilia au experiență îndelungată în ceea ce privește biocombustibilii. Există proiecte la nivel local în care sunt implicați foarte mult fermierii locali, se creează piețe locale și de aici rezultatul este unul pozitiv pentru cetățenii săraci de acolo. Deci, din nou, foarte multe depind de circumstanțele individuale. Apoi, cum uh, intră în competiție produsele alimentare și biocombustibilii și aceasta are de-a face cu aspectul de acaparare a terenurilor despre care am discutat ieri. Apoi, tarifurile înalte și invadarea piețelor uh, alimentare din țările în curs de dezvoltare. Am făcut un studiu în ceea ce privește tarivele și am arătat că și guvernele din țările în curs de dezvoltare trebuie să ia măsuri în acest sens. Ține și de Uniunea Europeană, însă și guvernele de acolo ar putea să facă ceva pentru a vedea exact care e situația. Tarifele nu sunt singurele lucruri care contează și Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri. Sper că am răspuns la tot ce ținea de mine. Dacă nu, vă rog să îmi spuneți. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Aș mai avea o întrebare tot din partea doamnei Keller. Aș dori să mă refer la ce spuneați înainte Bineînțeles că țările în uh, curs de dezvoltare trebuie și ele să facă ceva, dar noi nu prea putem face nimic. Trebuie să vedem uh, ce putem noi face uh, pentru a nu înrăutăți situația. Dar ați spus că dacă tăiem aceste subvenții la agricole, în primul rând, pe termen scurt, vom periclita interesele consumatorilor din aceste țări în curs de dezvoltare. Dacă am înțeles bine ce ați spus. Și apoi, Trebuie, uh, uh, într-adevăr, să ne uităm la cei care consumă și să nu ne întrebăm uh, de unde vin banii pentru că aceste persoane să consume. Dar în aceste țări, consumatorii de produse agricole nu numai că le consumă, dar le și produs, produc și deci le pot comercializa. Deci, uh, dacă îi ajutăm, uh, vor putea uh, produce produse agricole și nu vor ajunge la faliment. Deci, impactul nostru asupra vieții acestor oameni și asupra veniturilor acestor persoane va fi pozitiv, se va reduce sărăcia. Deci, nu vor mai fi obligați să consume doar, de exemplu, aripioare de pui. Deci, uh, sigur că implicațiile sunt uh, mai uh, profunde. Totul, deci aceste subvenții agricole influențează pe consumator, dar și pe producător și așa mai departe. Deci nu știu dacă afirmațiile dumneavoastră, pe termen scurt cel puțin, sunt adevărate. Deci că subvențiile agricole pe termen scurt, dacă sunt eliminate, nu vor afecta țările, în curs, țările cele mai puțin dezvoltate. Dar poate că nu v-am înțeles bine. Președintă, vă dau cuvântul ca să răspundeți, pentru că mai avem încă câteva minute la dispoziție înainte de sosirea celorlalți experți. Mulțumesc! Nu spuneam că eliminarea subvențiilor agricole ar trebui să se suspende, pentru că pe termen uh, scurt uh, nu vor afecta țările mai puțin dezvoltate. Fără a intra în detalii, în uh, grupul acestor țări există țări exportatoare și țări importatoare, deci e foarte greu să găsim un echilibru. Însă, pe ansamblu, cel puțin pe termen mediu și lung, Uh, vom avea beneficii pentru toate țările în curs de dezvoltare, că va crește uh, bogăția și uh, în Uniunea Europeană. Deci vor, aceste măsuri vor fi și în avantajul consumatorilor europeni. Nu știu dacă m-am exprimat destul de clar și dacă am răspuns la întrebare. Nu doriți să, să luați cuvântul? Doamnă Gheseter, mă întreb dacă comisia are ceva de adăugat? Nu, nu deocamdată. Mulțumesc. În ce privește întrebarea adresată de dumneavoastră, uh, ce vom face cu aceste studii? Comisia le va discuta și va lua decizii în viitorul apropiat. Deci veți fi uh, informați în timp uh, util. Îi așteptăm atunci pe ceilalți experți pense que les experts qui viennent pour le... Experții care vin pentru următorul punct de până de zi uh, sosesc. Des délégués euh, venus des quatre coins de la planète. Delegații veniți din uh, cele patru uh, zări și mări se vor întâlni cu ocazia celui de-al patrulea forum la nivel înalt privind eficiența ajutorului, care avea loc între 29 noiembrie și 1 decembrie 2011 la Busan, în Corea de Sud. Se vor studia progresele înregistrate în întreaga lume pentru a îmbunătăți impactul și raportul costuri-performanță al ajutorului pentru dezvoltare și vor asuma noi angajamente pentru a garanta, garanta că acest ajutor contribuie la reducerea sărăciei și favorizează atingerea obiectivelor de dezvoltare a mileniului. Comisia noastră a decis să întocmească un raport de inițiativă pe această temă. Schimbul nostru de vederi de astăzi va uh, uh, reprezenta, va prezenta ideile cele mai importante acestui raport. Colegul nostru, Cristian Dan Preda, a fost numit raportor și ne va prezenta principalele idei care uh, vor figura în raportul său. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru prezență și aș dori să vă informez că și uh, un expert din societatea civilă va participa la dezbatere, domnul Bodo Elmers de Eurodad, care va sosi sau care tocmai sosește. Tocmai a sosit. Deci, îl salutăm pe domnul Bodo, expert din partea societății civile și care își va duce contribuția la această dezbatere. Încă observație, E vorba de un subiect care este discutat acum în comisie. Consiliul nu a fost uh, invitat. Bineînțeles că o va uh, putea face cu ocazia prezentării proiectului de raport, cu ocazia uh, prezentării din luna iulie. Deci, o să-i dau în primul rând cuvântul domnului Cristian Preda. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, Aș dori să fac uh, o scurtă introducere. În primul rând, aș dori să vă reamintesc că comunitatea internațională se va întâlni la Busan, într-adevăr, din 29 noiembrie în 1 decembrie anul curent pentru a evalua progresele înregistrate în punerea în aplicare a, a declarației de la Paris din 2005 cu privire la eficiența ajutorului. Se va discuta de asemenea și despre punerea în aplicare a programului de acțiune sau planului de acțiune de la ACRA din 2008. Decidenții, având în vedere acest termen limite din 2015 în ce privește realizarea obiectivelor de dezvoltare a mileniului, vor discuta cadrul menit să sprijine reformele ajutorului pentru dezvoltare. Comisia noastră, Comisia pentru Dezvoltare, iată încă o dată, uh, întocmește un raport de inițiativă, așa cum ați uh, reamintit, pentru a stabili baza pe care uh, Parlamentul o poate folosi pentru a se asigura că Uniunea Europeană se exprimă la unison cu ocazia acestui al patrulea forum la nivel înalt. Trebuie să spunem că datele dovedesc că au fost înregistrate progrese, deci că progresele sunt concrete, însă, bineînțeles, uh, sunteți la curent cu acest lucru, aceste progrese nu sunt suficiente și dacă nu uh, vom face progrese rapide, nu vom putea să ne asumăm, uh, să ne îndeplinim obiectivele și angajamentele pe care ni le-am fixat în acest domeniu. Și deci, de aceea, acest al patrulea forum de la Busan ar trebui să nu se limiteze la a face doar un bilanț, ci să transpună în fapte aceste uh, promisiuni pentru ca eficiența ajutorului să fie cu adevărat o realitate. Astăzi vă propun să ne axăm pe câteva provocări majore pentru a accelera procesele, progresele în domeniul eficienței ajutorului, dintre aceste provocări majore am uh, reținut cinci uh, puncte care mi se par foarte importante și deci care vor putea fi punctul de plecare al dezbaterii de astăzi și, bineînțeles, și vor putea fi folosite ca bază pentru întocmirea acestui raport. O primă provocare, uh, să menținem angajamentul politic și financiar în ce privește ajutorul public pentru dezvoltare. Acest forum de la Busan poate fi văzut sau poate fi utilizat pentru a reaminti țărilor donatoare angajamentul de a consacra 0,7% din PIB ajutorului pentru dezvoltare, pentru a defini, defini mai strict ajutorul public pentru dezvoltare și pentru a respecta principiile care sunt uh, valabile în continuare ale planului de acțiune de la ACRA. O a doua provocare trebuie să ne asigurăm că, um, că, că procesul democratic uh, este sau cel mai uh, important principiu al ajutorului pentru dezvoltare. La responsabilitate. Însușirea democratică reprezintă o bază foarte importantă uh, pentru a permite uh, nu numai parlamentarilor, ci și puterilor publice locale, uh, organizațiilor societății civile, uh, mass media și entităților din sectorul privat să participe la procesul democratic. Deci, recunoașterea rolului parlamentelor în acest domeniu este cel mai important progres în noua arhitectură a ajutorului. Dar trebuie, de asemenea, să consolidăm și capacitatea legislativă și trebuie să promovăm schimbările indispensabile pentru a ne asigura că cheltuierile uh, pentru dezvoltare sunt verificate de către parlamente. O a treia provocare trebuie să facem progrese în ce privește diviziunea muncii. Parlamentul European a salutat adoptarea în 2007 a codului de conduită al Uniunii, Uh, în ce privește diviziunea muncii în politica de dezvoltare. De asemenea, am subliniat că până atunci aceste principii nu au fost uh, pe deplin aplicate. Aplicarea de plin acestor principii nu reprezintă, deci nu ne oferă doar posibilitatea de a face economii, se spune, până la 6 miliarde de euro pe an, ci ne permite nouă Uniunii Europene să jucăm un rol motor, un foarte important în diviziunea muncii în contextul acestui al patrulea forum de la sfârșitul lunii noiembrie. Acum aș dori să prezint a patra provocare. E vorba de uh, relațiile cu țările donatoare emergente. Apariția acestor noi actori în domeniul dezvoltării, a căror abordare uh, nu uh, e uh, uh, sincronizată de norme europene, necesită o abordare inclusivă și politică, mai ales cu aceste țări, care să ne permită să ajungem la o arhitectură ajutorului cât mai armonizată și mai transparentă posibil. Dacă nu facem astfel, vom avea un sistem de uh, ajutor la două niveluri. Pe de o parte, donatorii tradiționali, care încearcă întotdeauna să treacă de la vorbe la fapte, și pe de cealaltă parte vom avea o mulțime de alți actori, fiecare care intervine cu propria strategie, cu propriile proceduri și fără a respecta un cadru politic. Iată deci de ce această a patra provocare Uh, e foarte importantă. E vorba de relațiile cu țările donatori, donatoare. O a cincea provocare trebuie să punem accentul pe abordarea bazată pe rezultate. Ajutorul trebuie să fie nuanțat în funcție de rezultatele obținute și nu doar în uh, funcție de satisfacerea anumitor condiții. Rolul Uniunii Europene este important cu atât mai mult cu cât ea a pus accentul pe recomandarea din uh, declarația de la ACRA, care invită pe donatorii să uh, se bazeze pe această abordare bazată pe rezultate. Aș dori să uh, mai fac o concluzie. Având în vedere uh, piedicile uh, înregistrate până acum, uh, abordarea noastră nu poate să fie decât inclusivă și politică. Inclusivă pentru că uh, cadrul OCDE nu pune accentul pe uh, provocările noastre și deci trebuie să îi asociem pe ceilalți actori la dezbaterea privind eficiența ajutorului. De asemenea, trebuie să avem o abordare politică pentru că lumea zi e în continuă schimbare și, de asemenea, și paradigma cu privire la ajutor. Dacă reacția noastră nu este politică, riscăm să repetăm greșelile trecutului. Iată, doamnă președinte, câteva cuvinte Iată, deci, o scurtă introducere la această dezbatere referitoare la această chestiune foarte interesantă a eficienței ajutorului. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Preda! E adevărat că uh, această introducere e foarte utilă pentru dezbaterea următoare. Aș dori să dau cuvântul acum domnului Elmers de la Eurodad. Ok, thank you very much for giving me the opportunity. Mulțumesc foarte mult că îmi dați ocazia să mă exprim astăzi. Mă numesc uh, Bodo Elmers de la Eurodat și vorbesc în numele Concord. E vorba de organizație umbrelă. Și suntem implicați în procesul global Better Aid. Avem parteneri la nivel european, bineînțeles, dar și la nivel internațional, ONG-uri, uh, tot ce înseamnă societate civilă, parteneri internaționali și avem parteneri inclusiv în sudul uh, în sud și vă prezint uh, acest raport și în numele lor. Acum două săptămâni am primit uh, de la OCDE o evaluare privind declarația de la Paris. Și cel mai interesant aspect este faptul că într-adevăr, această politică uh, în timp dă rezultate pozitive, dar are nevoie de voință politică pentru o implementare de plină. Deci, uh, este exact ceea ce se preconizează, nu-i așa, și la formul de la Bosano, deci o implementare adevărată, autentică. Declarația de la Paris a contribuit deja la o mai bună calitate a ajutorului, la un mai bun parteneriat între donatori uh, și țările beneficiare și a sprijinit uh, un volum destul de mare de ajutoare. Uh, însă nu acest lucru e mai, cel mai important. Mai important este, bineînțeles, eficacitatea cheltuirii acestor bani. Cel mai frapant lucru care apare în raport, în declarație, este că mai mult donatorii decât beneficiarii sunt cei care solicită fonduri în ultima instanță dar uh, ei nu, uh, nu fac suficiente eforturi în acest sens. Uh, anumite angajamente sunt angajamente inițiale, iar țările beneficiare sunt uh, obligate să îndeplinească anumite condiții, bineînțeles, dar pe de altă parte, acest sistem nu prezintă toate garanțiile pentru beneficiari. Așa că donatorii trebuie să-și schimbe atitudinea și să modifice, uh, cum am spus, finanțarea în funcție de noul peisaj. Uh, în ceea ce privește a patra uh, întâlnire la nivel înalt, există anumite așteptări cheie să se reafirme și să se întărească angajamentele, principiile de la Acra și Paris, dar, bineînțeles, nu trebuie să rămână vorbe goale, e nevoie de o implementare reală, în practică, e nevoie de procese globale care pot fi monitorizate în timp, măsurabile, mecanisme de uh, punere în aplicare și de dare de socoteală, acele enforcement mechanisms, de care a vorbit și Comisia sunt lucruri despre care se vorbește deseori, că nu, avem, uh, nu ne lipsesc inițiativele sau voința, dar de multe ori controlul ulterior și punerea în aplicare sunt defectuoase. De asemenea, să avem un caracter mai inclusiv a inițiativelor, să uh, observăm că există donatori emergenți și alt gen de sector, alt gen de actori, inclusiv în sectorul privat, care trebuie incluși în, uh, în aceste eforturi, dar asta nu înseamnă că angajamentele trebuie să fie mai mici sau mai puțin ambițioase. Și, de asemenea, voință, încă o dată, la nivel politic. Care ar fi prioritățile? După declarația de la Paris s-a desprins faptul că uh, Într-adevăr, politica de ajutor este bună în principiu, dar cea mai importantă este ca țările să-și însoșească aceste inițiative și așa însușirea democratică este foarte importantă. Prima dimensiune care este accentuată prin dialogul între părțile interesate, între parlamente și ONG-uri și la Budapesta a, s-a făcut o astfel de declarație unde s-a cerut ca parlamentarii uh, să se implice mai mult, să coopereze mai mult cu societatea civilă pentru a pune pe picioare o serie întreagă de proiecte de dezvoltare. Apoi, condiționalitatea de tip economic. Știm foarte bine că există o serie de condiții de tip economic care sunt impuse din afară. Avem condiții impuse de, de donatorii bilaterali, dar nu numai pentru că știm bine că în acest sistem de donatori avem o condiționalitate destul de complexă și până la urmă să ajunge la aceleași principii de stabilitate macroeconomică sau chiar să inspire unii donatori din principiile femeiului. De asemenea, ar fi bine ca sistemele de țară, country systems, să fie prima opțiune cetățenii uh, de rând nu pot uh, să și țările nu pot să controleze deciziile luate la nivelul unor fururi, cum ar fi G7, dar pot să controleze um, la nivelul țărilor cheltuirea banilor și așa mai departe. Apoi, uh, asistența tehnică care trebuie să fie legată de cererea de această asistență. Adică um, există o serie de de, de, de experți, de echipe de experți care se formează la nivelul guvernelor din anumite țări și aceste schimburi de asistență tehnică trebuie să fie mai bine reglementate. Cine plătește acești experți, în ce condiții uh, lucrează și așa mai departe. De asemenea, e importantă și organizarea de achiziții publice locale, care trebuie să fie preferată altor tipuri de uh, apeluri pentru că știm bine că există un raport uh, de trei pătrimi între nord și sud în ceea ce privește organizarea de recitații publice uh, de către donatori și nu este optim. De asemenea, în ceea ce privește noile angajamente, uh, Comisia are noi inițiative și asta este foarte bine. De punct de vedere macro este clar că oricum, din punct de vedere al procentului din uh, produsul național brut, 10 uh, până la, 8 până la 10 puncte trebuie să fie adăugate pentru a respecta într-adevăr angajamentele luate. Știm bine că uh, în aceste fluxuri de finanțare, multe dintre ele provin din surse private. Și la Buzan se va pune accent pe acest lucru. Uh, dar, bineînțeles, finanțare privată foarte bine, dar ea trebuie să fie mai responsabilă, mai aproape de nevoi. Apoi, uh, tot ce înseamnă inițiativa de transparență, mai bine zis transparența normelor, a standardelor, IATI. Știți foarte bine că uh, întâlnirea de la Buzan a fi ocazie de a pune pe tapet acest lucru. În sfârșit, uh, rezultatele dezvoltării și gestionarea acestora. Lucrul acesta a apărut în declarația de la Paris, dar lucrurile nu erau foarte clare în ceea ce privește aceste aspecte. Ce se dorește, de fapt, ca, uh, până la urmă, rezultate finale ale dezvoltării? E vorba de drepturile omului, de echitate socială și de gen, de democrație și, bineînțeles, că acest lucru se leagă de ce am spus mai devreme adică asistență tehnică, achiziții publice, monitorizare, etc. Rolul UE. Statele membre uh, au uh, jucat un rol aparte în promovarea agendei de, de dezvoltare. Am văzut acest lucru în ultima perioadă și Uniunea Europeană, în asamblu ei, trebuie în continuare să dea exemplu și să fie cât se poate de uh, ambițioasă, să arate acest lucru la întâlnirea, cea patra întâlnire la nivel înalt, și nu trebuie să se ascunde după principiul dacă voi nu faceți, nu facem nici noi. Din potrivă, trebuie să facă lucrurile să progreseze. Apoi este nevoie, bineînțeles, de un angajament politic profund la nivel european Știm foarte bine că acest lucru se reflectă inclusiv într-o serie de concluzii ale Consiliului de Afaceri Externe, dar poate nu este suficient, pentru că dacă mergem la nivel uh, operațional, dacă mergem la nivel de implementare, poate că uh, aceste inițiative și uh, concluziile Consiliilor nu se reflectă totdeauna pe plan național. Este clar că angajamentul politic trebuie să fie de la A la Z, pe toată linia, ca să ne asigurăm uh, că aceste lucruri se pun într-adevăr în aplicare și sper că toată lumea să participe. mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup pour cet excellent exposé. Mulțumesc foarte mult pentru această primă expunere. Înainte de a continua, Aș dori să salut, uh, să-i salut pe vizitatorii din regiunea Midi-Pirene, din Franța, invitați de doamna Catin Grezel, colega noastră. Bine ați venit în Comisia DV. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Grez, că ne-ați adus uh, vizitatori. Ne onorează prezența lor. Acum dau cuvântul imediat doamnei Grezel. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc că îi salutați pe vizitatorii noștri. Vroiam să intervin uh, ceea ce privește um, um, cele tocmai auzite de, cei doi, uh, de la cei doi vorbitori. Eu vreau să spun că împărtășesc punctele lor de vedere. Întâlnirea de la Busan este foarte importantă și va fi momentul de a evalua progresele în ceea ce privește ajutorul. Uh, și va constitui un cadru pentru reforma politicilor viitoare. Acum, dacă ne dorim să raționalizăm, să ne coordonăm, să vorbim într-un singur glas, când vine vorba de poziția de dezvoltare, asta este, bineînțeles, lăudabil, pentru că dacă reușim acest lucru, eficacitatea va fi mai mare în privința politicilor de dezvoltare. Uh, mult mai mare decât dacă am însuma politicile de dezvoltare naționale, care sunt bazate mult pe inițiative bilaterale. Însă aș propune să ne întoarcem la bunele principii de bază, pentru că, până la urmă, ajutorul pentru dezvoltare uh, trebuie să meargă pe o logică care poate acum nu este cea mai fericită este ceea ce observ eu. Mă refer aici la problema suveranității. Ați vorbit, mi se pare, domnule Preda, de acea însușire democratică. Adică, posibilitatea ca cetățenii înșiși să definească propria politică de dezvoltare, adică reprezentanții aleși, societatea, societatea civilă din țara respective, respectivă să poată să aibă ocazia să definească politice de dezvoltare. În orice caz, acest principiu al suveranității ar trebui să ne uh, pună uh, pe gânduri și ceea ce privește acea faimoasă condiționalitate economică. Știm bine că Banca Mondială, că femeiul au această condiționalitate economică impusă din afară și asta se bate cap în cap cu impunerea de către cetățenii a propriilor priorități. Și eu mi-aș dori că această condiționalitate economică să dispară în locul ei, apărând o adevărată condiționalitate legată de eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare. Nu știu acum dacă o să um, abordez un subiect tabu, dar cred că trebuie să terminăm cu ipocrizia legată de acel ajutor condiționat, adică ajutorul care până la urmă nu înseamnă decât uh, o, o, o posibilitate de către anumite firme din Uniunea Europeană, prin licitațiile și achizițiile publice, prin asistență tehnică, să pătrunde pe piețele respective. Mi se pare că este o adevărată ipocrizie și cred că merită să discutăm acest lucru pe îndelete și am uh, discutat cu colegi la începutul mandatului, inclusiv cu doamna Keller, care este aici lângă mine, uh, am discutat un lucru și anume acea faimoasă coerență a politicilor. Pentru că uh, la ce servește o politică de ajutor pentru dezvoltare care respectă o serie de principii pe care le-am menționat, în condițiile în care, simultan, condiția Uniunea Europeană are o politică a pescuitului, o politică agricolă, o politică comercială, care sunt exact contrarii acestor principii. Deci trebuie să avem, într-adevăr, o viziune absolut orizontală, transversală, uh, cu celelalte comisii, cu celelalte politici. Mă opresc aici, dar eu cred că, din perspectiva mea, Busan va fi ocazia de a rediscuta aceste lucruri și de a le discuta în amănunțime. Mulțumesc foarte mult, doamna Grez. Dau cuvântul doamnei Teoharus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να συγχαρώ τους δύο για την πολύ... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, pentru că am auzit aici niște prezentări foarte interesante, foarte constructive. Uh, îmi exprim speranța că la această întâlnire de la Buzan se va face într-adevăr o evaluare, un bilanț al politicilor de ajutor europene și că uh, cu această ocazie vom intra într-o epocă, într-o eră mai constructivă. Sunt de acord cu cele cinci axe sau priorități care au fost definite, dar totul vedem că fie că ajutorul UE nu este suficient, fie că nu dă rezultatele um, scontate, fie până la urmă banii chiar suficienți nu sunt utilizați uh, așa cum trebuie de beneficiari. beneficiari. Oricare ar fi situația, e nevoie să tragem linie și să vedem, să revizuim aceste politici pentru că avem un potențial uh, uman, uh, să zicem, care merită exploata, exploatat uh, prin formare și mai departe. Iată un aspect uh, foarte important. Educația poate contribui la evoluția democratică a acestor țări deoarece nu trebuie noi să le impunem propriile politici. Dacă o facem, ă, asta va însemna o scădere a suveranității acestor țări. Fie că e vorba de ajutor umanitar, fie că e vorba de ajutor pentru dezvoltare, se pune întrebarea dacă uh, trebuie să continuăm să dăm aceste ajutoare și modul în care vom finanța, orice ar fi, să nu uităm că oamenii au nevoie de ajutor. Le interesează mai puțin modul în care acest ajutor ajunge la ei. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Chela. Um, Sunt de acord cu ce tocmai s-a spus. Aș dori să adaug încă două puncte. Unul e următorul am sentimentul că eficiența ajutoarelor este acum depășită de oameni care sunt mai interesați de ce fac sau nu fac guvernele din țările în curs de dezvoltare. Nu spun că nu e important să facem acest lucru, dar nu trebuie să ne oprească în a evalua care e implicarea noastră în ceea ce privește ajutorul și eficiența acestuia. S-a discutat foarte mult despre o abordare bazată pe rezultate, în ceea ce privește valoarea, însă în cazul politicilor de dezvoltare, rezultatele nu vin. Trece un an, trece mai mult, uh, pentru a ajunge la rezultate e nevoie de un timp mult mai îndelungat. Și de aceea cred că e periculos să ne bazăm doar pe rezultate și pentru valoare pentru bani investiți. Trebuie să ne concentrăm pe rezultate pe termen scurt, scurt și nu pe termen lung. Să vedem câte școli am construit și nu ce au însemnat acestea pentru sistemul educațional. Observ că există o dezvoltare periculoasă în mai multe state membre și și în statul din care provin eu. De aceea aș dori ca Comisia să fie atentă și să nu cedeze acestui tip de presiune. Să ne concentrăm pe eficiența ajutoarelor în sensul în care acestea să funcționeze, să fie eficient, însă nu pe uh, durata până ajung rezultatele. Apoi, cea chestiunea legată de donatorii emergenți. Este un punct foarte important. Există acum acești donatori emergenți care au primit uh, ajutor pentru dezvoltare și se află acum în poziția de a acorda ei înșiși acest tip de ajutor. Intervine aici credibilitatea ajutorului pentru dezvoltare. Nu toți acești donatori emergenți sau parte din ei, cum ar fi China, au avem cu ei o problemă. Nu îi putem uh, implica în procese cum ar fi declarația de la Paris, agenda de la Acra și așa mai departe. Așa că acesta ar fi un moment cheie, un moment în care am putea să îi implicăm și pe donatorii emergenți în aceste procese. Situația e puțin spinoasă pentru că nu au fost implicați în aceste procese ca donatori. Cum vom face acest lucru? Trebuie să îi implicăm pe toți, însă cu ce cost vom putea face acest lucru? Cred că e important ca măcar o parte din uh, donatorii emergenți să fie alături de noi și să fie implicați în această abordare ambițioasă. Poate comisia sau cine responsabil ar putea să ne explice care ar fi un rezultat pe care ni le-am dorit, rezultatul spre care să fie concentrate toate eforturile, pe care să, acest rezultat să-l prezentăm și celorlalte țări donatoare. Mulțumesc! Eh bien, voilà, ça tombe bien. Je passe la parole à la... E foarte bine. Îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Rimun. Merci. Euh, mulțumesc și vă mulțumesc pentru organizarea acestei dezbateri. Într-adevăr, e un moment uh, propice pentru a avea această dezbatere la Parlament, în sensul în care, iată, ne aflăm la câteva luni de uh, forumul de la uh, Bosun și, de-a lungul săptămânilor, pozițiile devin tot mai concrete. Și noi, pentru noi, uh, Uniunea Europeană, calendarul arată astfel că Uniunea Europeană a prevăzută uh, adoptarea la începutul lunii septembrie o comunicare care va prezenta uh, poziția Uniunii Europene și în lunile octombrie și noiembrie Consiliul va trebui să-și adopte propria poziție. Deci după această primă dezbatere uh, vom putea împreună să ne finalizăm poziția pentru Busan. O a doua observație, trebuie să încercăm să nu ne uităm în trecut, ci și în viitor. Uh, înainte de Busan, uh, reuniunile de la Paris și de la Accra au fost foarte importante. Uh, acum ne bazăm pe trei piloni Primul dintre ei, obiectivele mileniului, un element, un al doilea element, finanțarea dezvoltării, pentru ca ciclul care a început la Monterey și după aceea a fost continuat la Doha și care va fi continuat cu o conferință în 2013, și un al treilea pilon care a fost uh, dezvoltat la Paris și continuat la Roma și la Acra, eficiența ajutorului. Când vorbim despre Busan, nu vorbim de toate aceste elemente, ci vorbim de o parte, o parte importantă, doar uh, de o parte însă a agentei pentru dezvoltare. Și e adevărat că în cadrul dezbaterii se fac legături între toate aceste elemente, e normal, însă uh, formul de la Busan nu poate, cum să, uh, nu poate să acopere tot, pentru că uh, obiectivul său este eficiența ajutorului. E vorba de o prioritate care a fost decisă în urmă cu cât, câțiva ani, 10 ani și iată am ajuns la momentul bilanțului, bilanț intermediar, e adevărat. Aș dori să mă refer la ce a fost lansat la Paris și confirmat la Accra, E vorba de aceste principii, de angajamente și de indicatori, indicatori cifrați, pentru care trebuie să vedem în ce măsură în 2010 obiectivele care au fost fixate au fost sau nu vor fi atinse. Și mă refer la primul obiectiv, uh, aceste obligații sunt subiective și ele vizează atât uh, țările partenere cât și țările donatoare. Nu cred că există un uh, dezechilibru, cred că în acest proces uh, un element foarte important a fost să construim un consens între țările donatoare și țările partenere. Spre deosebire de alte conferințe internaționale în care au avut loc confruntări și tensiuni între blocuri, am reușit să depășim tensiunile pentru a construi un consens și pentru a defini o serie de obligații și de principii care uh, revin uh, tuturor. Iată, a sosit momentul bilanțului. Uh, primele elemente pe care le avem la dispoziție uh, denotă că s-au înregistrat progrese, însă că și o serie de obiective nu au fost atinse. Și spun uh, acest lucru, deci trebuie confirmat, însă se pare totuși că anumite progrese nu au fost atinse. Și cred că e foarte important într-un acest astfel de proces să ne bazăm pe rezultate pentru a vedea cum putem să soluționăm problemele. Pentru mine există trei axe pentru Busan, cum putem face ca această eficiență ajutorului să se bazeze pe priorități. Dacă ați citit uh, declarațiile de la Paris și de la Accra, vă dați seama că există mai uh, bine de 100 de angajamente asumate în aceste documente. Cred că ar fi nerealist să credem că toate vor fi atinse. Deci primul obiectiv pentru Busan ar fi să ne axăm pe ce e important în lumina rezultatelor și deci să degajăm priorități. Și deci uh, sunt de acord de, cu ce a spus domnul Preda, această asumare democratică este foarte importantă, rolul parlamentelor, societății civile și altor actori. Un alt element foarte important este cel al transparenței. Uh, domnul Elmer s-a referit la el. S-au înregistrat progrese care trebuie să fie aprofundate pentru a continua ce a fost început în acest domeniu al uh, uh, promovării transparenței. E un element foarte important pentru acordarea ajutorului și apoi și problema rezultatelor. Doamna Keller uh, a spus că e vorba de o temă tot mai de actualitate și care corespundă și cu ambianța politică din statele membre legată de problemele economice și bugetare. Se pare că uh, acum, mai mult decât oricând, totul, tot fiecare euro cheltuit trebuie să fie justificat. Deci această abordare uh, bazată pe rezultate poate fi un risc, dar și o oportunitate, pentru că vom, putem, vom putea să ne bazăm mai mult pe rezultate și când mă refer la rezultate, nu vorbesc doar de rezultate pe termen scurt pe care să le putem da public publicității. E vorba de rezultate obținute pe termen lung în țările partenere. Deci, iată, e un proces mai vast. Trebuie să ajutăm țările partenere să pună la punct sisteme de evaluare. Deci e vorba de rezultate pe care le obținem împreună cu țările partenere. În țările partenere e un element uh, prezent în declarațiile de la Paris și de la Accra. E o temă pe care a, trebuie să o aprofundăm pentru a obține rezultate. Însă, bineînțeles că e un proces îndelungat în domeniul dezvoltării o a doua axă pentru Busan e problema extinderii priorităților. Pe lângă cele 5-4 principii și angajamente, se evocă și alte teme pentru a extinde această lista priorităților. E vorba, de exemplu, de problema donatorilor emergenți. De câțiva ani buni au devenit uh, emergenți. Să vedem cum putem să le includem în agenda de la Paris, Sacra și Bruxelles. Să vedem cum putem să uh, îi aducem la uh, masa dezbaterilor. De exemplu, de câteva luni, China și-a exprimat poziții care denotă o deschidere. Vom vedea în următoarele săptămâni și luni dacă, într-adevăr, aceste angajamente sunt reale Apoi, o altă temă a extinderii priorităților e cea a aplicării principiilor eficienței ajutorului la finanțarea schimbărilor climatice. Pentru că um, explozia acestor, acestor sume care au fost angajate de către Uniunea Europeană în ultimii ani reprezintă o provocare pentru noi și trebuie să nu mai facem greșelile din trecut în domeniul uh, ajutorului pentru dezvoltare. Trebuie să ne axăm pe aceste noi domenii care țin de ajutorul public pentru dezvoltare și ajutorul public pentru, uh, care nu e consacrat dezvoltării. Aș dori să mă mai refer la uh, extinderea acestei liste de priorități. E vorba de lista țărilor fragile. Trebuie să avem o abordare care să țină cont de specificitățile și de nevoile lor în acest domeniu al eficienței ajutorului și s-a mai menționat și uh, implicarea sectorului privat. În momentul în care uh, sectorul privat are un rol tot mai important în dezvoltarea țărilor partenere, în momentul în care în Europeană se vorbește de finanțarea uh, Uh, publică-privată, e foarte important uh, ca organizațiile societății civile, actorii privați, să fie implicați în uh, acest domeniu și să poată fi trași la răspundere și să-și asume încă o dată răspunderea. Ultima observație, o a treia axă, o să mă opresc imediat, e vorba de sistemele de guvernare, sistemele instituționale pe care le lansăm pentru a asigura o bună punere în aplicare. Uh, și cred că una dintre învățămintele trase în urma Paris-Acra și a punerii în aplicare, ne-am dat seama că ne-am pus accentul prea mult în dezvoltare pe nivelul global central și vă pot da un exemplu grupul de uh, lucru cu privire la eficiența ajutorului de la Paris, de la OCDE și alte grupuri de experți care au fost înființate, uh, însă noi ar trebui să fim mai prezenți la fața locului, pe teren. Deci trebuie să ne axăm pe punerea în aplicare la nivelul țărilor și nu al structurilor centrale. Deci una dintre provocări uh, E un sistem de monitorizare a acestor angajamente, un sistem care trebuie să fie hotărât la Busan. Va trebui să reducem administrația, centrală, mașinăria centrală, dacă mă pot uh, exprima astfel, și trebuie să ne axăm pe necesitățile, pe nevoile țărilor pentru a ne asigura că țările partenere se află la, uh, în prima linie pentru a uh, permite îndeplinirea obiectivelor de la Busan. Mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul reprezentantului uh, Eurodad, domnul Elmer sau colega sa. Dacă doriți. Mă numesc. Acționei. Mă numesc Maida Morococo, reprezint uh, Europaid. Noi ne-am ocupat, noi ne-am implicat în acest proces din partea societății civile. Sediul nostru este aici la Bruxelles. Doream doar să mulțumesc colegilor dumneavoastră. Am două îngrijorări. Prima e următoarea. Vorbiți despre condiționalitatea economică. Însă aici mai intervine ceva și cred că trebuie să fie foarte clar următorul fapt. Având în vedere noile evoluții în domeniul ajutorului, am trebuit să vorbim și de alte tipuri de condiționalitate, adică cele legate de corupție și programul privind drepturile omului. Din punctul nostru de vedere, acestea ar trebui, nu ar trebui să fie văzute ca condiționalități, ar trebui să fie văzute ca acele țări care au semnat uh, deja uh, documente în privirea acestor subiecte. E un exercițiu ce are de-a face cu controlul asupra ceea ce face guvernul sau nu face, duce la îndeplinirea aceste condiții sau nu. Deci nu e o chestiune pe cu care trebuie să vină donatorii pe timpul negocierilor. Apoi un al doilea punct menționat de cineva în ceea ce privește coerența politică în domeniul dezvoltării. Dacă putem, o facem. Nu, nu așa stau lucrurile. E un mandat. Un mandat care a fost dat prin tratatul de la Lisabona. Așa că nu putem să discutăm, punem acest aspect aici sau dincolo. Nu, trebuie să ne decidem cum facem acest lucru pentru că avem acest mandat în ceea ce privește coerența politică pentru dezvoltare. Un ultim comentariu are de-a face cu egalitatea sexelor și drepturile omului. Unul dintre colegi a spus că important e să avem rezultate, să avem rezultate în ceea ce privește dezvoltarea. Însă nu ar trebui să măsurăm aceste rezultate în numărul de școli pe care le construim, ci în ce, ci care e impactul nostru. În ceea ce privește capacitarea femeilor, de exemplu, în ceea ce privește drepturile femeilor, dar și în ceea ce privește drepturile culturale și economice ale tuturor. Acestea sunt indicatorii care ar putea măsura tipul de dezvoltare pe care ni-l dorim. Just a quick amendment from my side. Um... Un mic comentariu și din partea mea. Doamna Keller a vorbit despre implicarea donatorilor, Comisia despre schimbările climatice, toate aceste aspecte sunt foarte importante și sunt legate de eficiența ajutoarelor. Însă trebuie să ne decidem ce ne dorim sub această umbrelă. Dorim să discutăm aceste puncte la eficiența ajutoarelor sau în alte foruri, pentru că există forul în ceea ce privește schimbările climatice și și pentru celelalte subiecte există foruri specializate. Multe dintre aceste țări emergente donatoare, cum ar fi China și altele, acestea nu respectă legitimitatea proceselor OCDE în ceea ce privește eficiența ajutoarelor, pentru că nu sunt membre OCDE. Așa că probabil ar trebui atins și acest subiect în cadrul ONU. Ar trebui să fie un subiect mult mai important decât a fost până acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Preda, doriți să interveniți? Concluzii? Nu vă văd. Da, da, nu am plecat, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care și-au exprimat uh, opinii, care au adus contribuții. Dacă îmi permiteți uh, două vorbe legate de subiectul uh, despre care au vorbit colegele care nu sunt de dreapta, dar sunt la dreapta mea. În primul rând, doamna Greză a venit cu o idee și anume acea însușire democratică, democratic ownership, până unde merge aceasta și anume până în momentul în care viziunea și visurile cetățenilor devin realitate, cred că trebuie să fim uh, oarecum uh, moderați aici, pentru că până la urmă răspunderea politică revine uh, celor de la guvernare, în ultima instanță, și această însușire democratică trebuie să fie așa consumată cu moderație, în sensul în care nu trebuie să jerfim totul pe altarul uh, acestei, uh, acestei interpretări a societății civile. Uh, ce privește politica de dezvoltare. Pe de altă parte, împărtășesc ideea cum că, într-adevăr, lucrurile se schimbă încet, ajutoarele ajung cu lentoare acolo unde trebuie, uh, și aici intervine, bineînțeles, problema eficacității. Pe de altă parte, știm bine că nu este o problemă numai europeană. Se pune problema, până la urmă, a acțiunii politice, în ultima instanță, și știm foarte bine că avem o logică a rezultatelor care apare întotdeauna cu oarece lentoare. Și uh, nu cred că numai rezultatele sunt cele care contează în ultima instanță. Și apoi împărtășesc uh, temerile în ceea ce privește China. Dacă ne uităm la peisajul donatorilor în regiune, este adevărat că poziția Chinei este printre cele mai delicate. Comisia tocmai ne-a spus că dacă China vrea într-adevăr să se angajeze procesul de la Busan, asta rămâne de văzut, dar este adevărat că această prezență chineză uh, suscită oarecare neîncredere. Suntem de acord cu dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată și aștept cu mare nerăbdare următoarele întrevederi și dezbateri pe marginea raportului, care de altfel va fi definitivat în câteva săptămâni. Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Nu vorba de prezentarea avizului colegului Norbert Neuser în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiei UE pentru Asia Centrală. Aviz pentru Comisia AFET. Dau cuvântul imediat domnului Neuser, care va prezenta avizul respectiv. Monsieur Neuser, c'est à vous. Ja, <clears throat> vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum ați spus și dumneavoastră, acest uh, aviz uh, este unul al Comisiei AFET, iar noi, Comisia pentru, de, pentru Dezvoltare, ne ocupăm doar de aspectele legate de dezvoltare din acest raport. Cu toate acestea, aș dori să vorbesc despre niște aspecte care sunt foarte importante pentru statele din Asia Centrală. În primul rând, Trebuie să știm că situația acestor state este în continuare foarte dificilă, atât din, vedere, din punct de vedere politic, economic, cât și social. Și asta pentru că guvernele sunt niște guverne în regime dictatoriale. Sunt niște guverne care au rămas de pe vremea Uniunii Sovietice. Ele fac foarte puține pentru dezvoltarea propriilor popoare se ocupă mai mult cu faptul de a rămâne la putere și se implică în alte domenii. A avut loc și o audiere a experților la sfârșitul lunii mai în Comisia FED și aceste rezultate au fost foarte clar subliniate. În proiectul meu de aviz mă voi ocupa și de acest deficit uriaș al statelor din Asia Centrală. voi mai uh, incorpora încă două aspecte care sunt importante pentru avizul nostru. În primul rând războiul din Afganistan, iar apoi aprovizionarea cu energie a Uniunii Europene. Pornim de la premisa că retragerea din Afganistan până în anul 2014 Probabil că aceasta se va face. Statele din Asia Centrală au avut până acum foarte mult de profitat de pe urma acestui război din Afganistan. Toate erau implicate în uh, lanțul de aprovizionare prin intermediul NATO și au reușit și să-și modernizeze infrastructura de transport. Uniunea Europeană plătește foarte mult din punct de vedere politic pentru acest fapt, pentru faptul că s-a folosit de aceste țări ca bază pentru a fi foarte activi în Afganistan. În aceste țări există încălcări foarte grave ale, statel, ale drepturilor omului. Au avut loc și au în continuare loc asemenea încălcări. Uniunea Europeană a lăsat să se întâmple, să aibă loc aceste încălcări. În Uzbekistan, în anul 2005, au existat sancțiuni ale Uniunii Europene în ceea ce privește încălcările ale drepturilor omului, însă acestea nu au avut niciun fel de efect. Apoi un alt aspect în ceea ce privește colaborarea cu statele din Asia, Asia Centrală, e legat de, apro, de aprovizionarea cu energie. Nabucco e foarte importantă pentru Europa. Există și un pericol și anume, există acest climat al politicii în ceea ce privește aprovizionarea de energie, există conflicte în aceste țări care au prioritate cum ar fi războiul din Afganistan. Aceasta este perspectiva politică. Trebuie să fim foarte atenți și să avem o implicare diferențiată pentru statele din Asia Centrală. Comisia trebuie să-i fie foarte clar că trebuie să existe o diferențiere clară a, a diferitelor programe în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Mai sunt și alte aspecte care trebuie incluse, cum ar fi lupta împotriva crimei organizate. Cred că cele două aspecte despre care vorbeam sunt foarte importante. Trebuie să ne asigurăm că se va construi o societate civilă în statele din Asia Centrală. Guvernele de acolo trebuie să țină cont și să sprijine aceste organizații din societatea civilă. Ne mai dorim ca autoritățile locale să se implice mai mult, să ne folosim de ele mai mult, să avem cu ele un dialog structurat. Acestea sunt observațiile mele. Noi, Comisia de Dezvoltare, nu putem să ne ocupăm de toate problemele politice, ci trebuie să ne ocupăm de cele care țin de munca noastră în ceea ce privește dezvoltarea. Mulțumesc! Aș dori acum să dau cuvântul doamnei Chilninț, raportor, Uh, pentru Comisia AFET. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, colegului Norbert Neuser pentru acest aviz. Sunt întru totul de acord uh, cu tot ce figurează. Am fost de mai multe ori în aceste țări din Asia Centrală pentru că mă implic foarte mult în redactarea acestui raport. Confirm într-adevăr că există lacune foarte mari în ce privește guvernanța, respectarea drepturilor omului, a democrației și așa mai departe. Însă sunt de acord cu dumneavoastră și atunci când spunem, spuneți că avem nevoie de o abordare diferențiată, pentru că persistă diferențe foarte mari între aceste țări, pe care le uh, situăm, uh, uh le punem în aceeași oală în Asia Centrală. Uh, doamna Otumbaieva, președinta Kirghistanului, uh, este o adevărată lumină de speranță în această regiune de asemenea, trebuie să facem o diferențiere între acordarea ajutorului, e o evidență și va figura și în raportul meu. În ce privește Afganistanul sau, de fapt, uh, Uzbekistanul se corectează raportarea, evenimentele din 2005 uh, care au fost uh, deja evocate, aceste evenimente din 2005 au fost foarte grave. De fiecare dată le abordăm când mergem în Uzbekistan. Ni se spune că s-a trecut la altă etapă, nu se mai dorește abordarea acestui subiect. Uh, sancțiunile adoptate de către Uniunea Europeană nu au fost foarte eficiente uh, datorită faptul că o uh, țară, Germania, nu vreau să mă ascund după deget, nu a aplicat aceste sancțiuni. Germania Uh, își făcea grijă în legătură cu uh, prezența trupelor sale la frontiera cu Afganistanul. Deci uh, Afganistanul, iată, a intervenit și în această afacere. Deci sunt de acord cu tot ce s-a spus în ce privește societatea civilă și aici în Kazakhstan ne-am întâlnit cu asociații care mi-au spus că nu e normal ca reprezentarea Uniunii Europene reprezentanța să nu le consulte, să nu le invite la dialog. E adevărat, și aici e vorba de o lacună acolo unde se poate, pentru că în anumite țări, precum Turkmenistanul, nu putem să ne întâlnim cu societatea civilă, însă în Kazakhstan se poate, la fel și în Kyrgyzstan, Kyrgyzstan și deci trebuie să ascultăm și reprezentanții societății civile. Deci sunt de acord întru totul. Foarte pe scurt, în ce privește distribuirea ajutorului, trebuie să fim vigilenți, e un aspect foarte important. M-am referit la el și la Comisia uh, de juridică în această dimineață. Uh, ONG-urile au dat publicității un scandal, acordarea de către Europa uh, de a 307 milioane de euro unei uh, fundații care a fost controlată de către fica președintelui. Această comisie a fost înființată de către președinte prin decret prezidențial. Se discută foarte mult despre acest scandal financiar. Deci, iată, încă o dată, trebuie să fim foarte vigilenți în ce privește distribuirea ajutorului în această regiune. Iată ce doream să adaug și aș dori să-i mulțumesc colegului pentru că tot, toate propunerile sale uh, vor figura în raportul meu. Mulțumesc. Aș dori să-i dau acum cuvântul deputaților. Domnul Gheorenț, în primul rând. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc colegului Noiser. Raportul, uh, avizul său este foarte bun, nu am observații uh, speciale. Aș dori să mă refer însă la un aspect care cred că merită abordat, nu numai în cadrul acestui raport, ci și în uh, rapoartele ulterioare pe aceeași temă. Ne dăm seama de uh, cât de greu este acest uh, efort de a avea o strategie. Sunt de acord cu această abordare diferențiată, care mi se pare o reacție potrivită, având în vedere situația foarte complexă în care ne aflăm. Cred că nivelul de tehnicitate ne permite să negociem și să tratăm cu aceste țări. Mă refer mai ales la tot ce înseamnă aprovizionarea cu energie. Chiar cu Iranul trebuie să discutăm, să abordăm aceste chestiuni cu Iranul și de altfel nu cred că ar fi înțelept să uh, nu o facem peste tot, cred că trebuie să încercăm să avem această politică a dialogului, uh, chiar dacă nu e decât la nivel tehnic. Câteodată nu e suficient, dar e mai bine uh, decât nimic. Aș dori, în al doilea rând, să fac o remarcă în legătură cu acești, aceste relații foarte dificile sau dificil de stabilit cu societatea civilă. Și antevorbitoarea mea Mm, a prezentat acest scandal al fondurilor care s-au uh, evaporat, având în vedere că această structură care a fost uh, sprijinită de către Uniunea Europeană financiar a fost gestionată de către fica președintelui. Haideți să nu fim ipocriți. Cred că în, uh, această, în acest caz sau într-o astfel de situație nu există riscul zero dacă ne așteptăm să nu avem niciun fel de riscuri, atunci uh, trebuie să ne uh, limităm la uh, a nu face nimic. Deci nu putem să dialogăm nici cu societatea civilă, nici cu puterile locale. Și deci cred în acest context, cred că trebuie să ne imunizăm, să ne pregătim împotriva unor critici care riscă să lumineze totul. Dar însă, între a nu face nimic și a asuma anumite riscuri, cred că trebuie să optăm pentru a doua soluție. Pentru că dacă ne dăm înapoi uh, din fața oricărei sau a primului obstacol, atunci riscăm să nu uh, putem interveni în țări în care nu există guvern sau în care situația e haotică. Deci, cred că trebuie să ajutăm și Comisia să gestioneze astfel de situații. Și poate chiar Comisia ne poate răspunde, nu știu în ce măsură Comisia poate să încredințeze aceste relații cu societatea civilă unor ONG-uri din aceste țări. Deci să lăsăm ONG-urile să acționeze sub mandat, însă sigur că uh, ONG-urile riscă să se revolte. Uh, cred că, e o, într-adevăr, e o situație foarte delicată. ONG-urile cred că ar trebui să poată fi mai ușor acceptate decât uh, puterea instituțională. Nu știu cum procedați. Uh, aș dori să știu care este poziția Comisiei pe această temă. În rest, însă, trebuie să sprijinim pe domnul Noizer. Toate remarcele sale sunt uh, foarte inspirate. Mulțumesc. Aș dori acum să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Jean-Claude Guadin. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Noizer, domnul raportor, din partea Comisiei AFET. Mulțumesc și deputaților care s-au exprimat. Noi uh, salutăm uh, din partea Comisiei toate propunerile sugerate de Comisia DEVE și uh, pentru AFET, uh, bineînțeles, aceste recomandări sunt foarte bune, foarte justificate. Ele vizează situația din uh, regiunea respectivă. Este foarte bine ca în cooperarea noastră să, să insistăm foarte mult pe statul de drept, pe drepturile omului și așa mai departe. Pentru că, de altfel, drepturile omului sunt unul dintre fundamentele cooperării noastre actuale. Deci, inițiativa aceasta este foarte bună. Apoi, subliniați un lucru foarte important și noi uh, suntem în asentimentul dumneavoastră, e vorba de acea abordare diferențiată între cele cinci din, țări din regiune pentru a ține cont de potențialul lor și de nivelul de dezvoltare foarte diferite. Știm bine că Tajikistanul și Kyrgyzstanul beneficiază de programe de cooperare mult mai uh, substanțiale și mai structurate în vreme ce condiții structurale, economice, politice ne împiedică să avem o astfel de cooperare strânsă cu celelalte trei țări. Ă, poate numai Kazakhstanul ar avea un potențial mai mult, mai mare aici și care are nevoie de eforturi suplimentare. Aș dori să vă spun că această diferențiere totuși nu trebuie să ne, împiedică, să ne împiedice să sprijinăm acele inițiative regionale uh, Uh, care încurajează, după cum vă spuneam, uh, cooperarea între cele trei țări din regiune, cum ar fi frontierele, cum ar fi gestiunea apei, pentru că sunt lucruri care pot de asemenea uneori să ducă la conflicte în regiune. Deci, în măsura posibilului, trebuie să sprijinim acele inițiative regionale și să le încurajăm, vă spunem, să coopereze. Apoi, di, uh, distinția între acele instrumente, pe de altă parte instrumentul uh, de CI, pe de altă parte instrumentul de stabilitate și temele aferente. Într-adevăr, rolurile trebuie să fie bine împărțite, dar să nu uităm nici complementaritatea, care până la urmă trebuie să fie pusă în slujba punerii în aplicare a strategiei. Instrumentul de stabilitate a pus în practică sau pus pe roate o serie de procese care pot fi apoi perfecționate și finalizate cu ajutorul instrumentului uh, de cooperare și dezvoltare, pentru dezvoltare. Și uh, cred că dacă țările sunt de acord, putem uh, să facem acest lucru, de exemplu, în ce privește domeniul justiției. Iată un șantier pentru anii viitori. Distinție, da, încă o dată, dar fără a sacrifica acea complementaritate între inițiative și pentru a îmbunătăți dialogul. În ceea ce privește dialogul cu societatea civilă, suntem de acord cu ce ne-ați spus, trebuie să le întărim capacitățile, dar să nu uităm, așa cum a spus domnul Lorenz, că nu este simplu să tratezi cu aceste entități în țări care nu beneficiază de libertatea de eh, reuniune, libertatea de expresie, nu există un spațiu democratic de expresie pentru aceste organizații. În acest sens avem o serie de proiecte, de programe care sprijină uh, uh, apariția sau consolidarea uh, societății civile. De exemplu, programul Tajikistan privind veniturile în zona agricolă. Apoi, autoritățile locale și acestea trebuie sprijinite. De multe ori ele sunt într-o stare de fragilitate și de fiecare dată trebuie să includem astfel inițiative uh, Mă refer la următoarele cicluri de programare pentru a investi acolo unde trebuie. Mulțumesc foarte mult, iată sugestiile noastre. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Acum da cuvântul domnului Noizer, dacă dorește să, tra să tragă concluzii. Eh, vielen Dank für die eh, Vă mulțumesc pentru observații. Cred că mergem în aceeași direcție. Unele lucruri trebuie să le vedem puțin diferențiate, dar așa cum v-am spus, comisia noastră e responsabilă doar pentru aspectele legate de dezvoltare, așa că nu ne putem ocupa și de alte subiecte. Mulțumesc pentru reacțiile din sală, atât am avut de spus, vă mulțumesc. Merci beaucoup, donc... Euh, mulțumesc foarte mult. Termenul de depunere a amendamentelor este 23 iunie la ora 17, votul având loc pe 22 septembrie. Întrebări la diverse? Nu. Se pare că nu. Următoarea ședință a Comisiei va avea loc la Bruxelles pe 12 iulie de la 9.30 la 12.30 și de la 15 la 18.30, apoi în ziua următoare pe 13 de la 9 la 12.30. Vă reamintesc că Comisia DV este invitată să participe în această după masă la un seminar organizat împreună cu Comisia ENVI. Seminarul se referă la reacția europeană sau răspunsul la catastrofe și eu am fost invitată să moderez prima parte a seminarului care va discuta despre noile provocări și noile competențe ale UE în acest domeniu. Așteptăm să veniți cât mai numeroși posibil acest seminar, care va avea loc la ora două jumătate în sala PHS 1A002, repet, sala PHS 1A002 la orele 14.30. Ședința noastră din această săptămână se încheie astăzi. Vă mulțumesc tuturora și încă o dată îmi pare tare rău că aceste ședințe nu beneficiază de o participare mai numeroasă. Mulțumesc și poftă bună!